Este adevărat o onoare pentru mine să salut aici o delegație din Canada care este prezentă la tribună. La delegație prezidută. Delegația din partea Parlamentului canadian este prezidată de domnul David Tilson, care este președintele Asociației Parlamentare Europa-Canada. Se află aici deputați din Ontario, Alberta, Quebec, Terranova și Labrador și Columbia Britanică. Deputații se află la Bruxelles pentru a se întâlni cu omologii lor din delegația Parlamentului European um, cu Canada pentru a participa la 36-a întâlnire între Parlamentul European și Parlamentul Canadian. Cu toții am fost um, afectați de cele întâmplate pe 22 octombrie la Parlamentul din Ottawa, așa că vreau să profit de această ocazie pentru a da dovadă de solidaritate și pentru a admira curajul cu care a reacționat poporul canadian în fața acestui atentat. Este important în fața amenințărilor să știm să protejăm valorile fundamentale ale societății noastre atât în Europa cât și în Canada. De aceea sper că această întâlnire să întărească și mai mult relațiile istorice dintre parlamentele noastre și urez delegației canadiene o ședere plăcută la Bruxelles. Bun venit tuturor! Passiamo ora alle votazioni. Trecem acum la vot. Doamna Ayala Sender, vă rog. Da, vă rog să mă scuzați, domnule președinte. Nu știu dacă s-a întâmplat azi dimineața, dar aș vrea să să uh, felicităm aici faptul că uh, sonda Cometa a reușit să aterizeze. Cred că este un eveniment foarte important și trebuie să-l salutăm. E un grande risultato della tecnologia europea e dell'industria europea. Da, într-adevăr, un adevărat progres al tehnologiei și industriei europene și sunt absolut de acord cu intervenția dumneavoastră, doamna Iala Sender. În calitate de fost comisar, care aveam în portofoliul meu și cele care au de-a face cu spațiul. Și acum trecem la vot. Cine